Președintele. Buongiorno, colleghe co Bună ziua, dragi colegi și colegi. Urez bun venit președintei Comisiei, doamne von der Leyen, cât și ministrei care reprezintă care reprezintă președinția rotativă. În ordinea de zi prevede declarații ale Consiliului și Comisiei privind propunerea de mandat pentru negocierile referitoare la un nou parteneriat cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Îi dau de îndată cuvântul în numele Consiliului. Doamne ministru Bârniac, vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, după intrarea în vigoare a, acordului de retragere și după retragerea Regatului Unit, iată că intrăm într-o nouă fază, cea a negocierilor. Bineînțeles că acum e nevoie de un mandat pentru negociatorul Uniunii Europene și acest mandat trebuie să se bazeze pe ceva solid. Și în această privință aș vrea să creionez câteva orientări care ar trebui să ne ghideze în pregătirea acestui mandat. În primul rând, dat fiind mandatul uh, cuprinzător de care va fi nevoie, să nu uităm că aceste negocieri uh, vor fi foarte cuprinzătoare, deci de aceea trebuie să începem cât mai devreme și pentru asta trebuie adoptat cât mai devreme mandatul. Intenționăm să o facem în Consiliul JAD de pe 25 februarie. De data aceasta Uh, totul este și mai strigent deoarece domnul Johnson nu vrea să uh, prelungească pe tranziție după 2020 și dat fiind caracterul general al mandatului, va fi nevoie de negocieri în paralel uh, pe sectoare. Acesta este mandatul de negociere, nu rezultatul final al negocierilor, de aceea nu putem spune detaliat la ce ne așteptăm ofertele finale și, bineînțeles, restul negocierilor vor veni după aceea. Deci e nevoie de o marjă de negociere. Și acum revin la unitate și la faptul că nu avem timp. Uh, dacă am avea un mandat mai prescriptiv, am uh, putea avea mai mult timp pentru a stabili niște orientări mai clare. Însă noi trebuie să ne concentrăm pe obținerea un rezultat corect, echitabil pentru toți cetățenii și pentru toate statele membre. Și, în ultimul rând, să ținem cont și de liniile roșii britanice guvernul britanic nu mai vrea liberă circulație și asta va afecta drepturile cetățenești și de asemenea nu dorește cadrul de reglementare UE și asta are urmări clare în ceea ce privește accesul pe piața unică și la comerț în general. Ceea ce privește conținutul mandatului și diferitele sectoare, cred că uh, suntem de acord cu poziția Parlamentului din proiectul dumneavoastră de rezoluție. Asta înseamnă că trebuie să fim suficient de ambițioși în ceea ce, dacă e să ne comparăm cu relațiile cu alte țări. Însă e clar că asta nu înseamnă că le dăm britanicilor aceleași beneficii ca și uh, statele membre, mai ales știind care sunt liniile lor roșii. Însă, acum, să mă concentrez pe mai multe aspecte orizontale, guvernanță și condiții egale de participare. Aici trebuie să spunem foarte clar, UE s-ar putea să fie gata să ofere un acord ambițios de liber schimb, cu un acces mare pe piață, însă asta nu se poate face în detrimentul uh, poziției competitive a societăților, a companiilor uh, europene sau în detrimentul regulilor cu privire la ajutoarele de stat. Prin urmare, e nevoie de niște prevederi generale, cuprinzătoare în ceea ce privește teren echitabil și niște standarde comune. Și asta e relevant, mai ales știind că Uniunea, Marea Britanie nu vrea cadrul de reglementare comunitar. Mă refer aici mai ales la mm, soluționarea litigiilor, la căile de atac, deci de ce să ai niște prevederi de condiții egale dacă nu le poți pune în aplicare? Și acum două observații importante. În primul rând, deși suntem conștienți că poziția guvernului britanic este să pună capăt liberei circulații a persoanelor, Uh, ne vom asigura, vom face tot posibilul pentru ca viitoarele relații să fie suficient de ambițioase în ceea ce vrește mobilitatea. În al doilea rând, și asta are legătură cu prima observație, aceste negocieri vor um, implica instituțiile noastre și Comisia pentru o perioadă lungă. Să, să nu uităm că va fi important de asemenea să uh, urmărim punerea în practică a acordului. E un interes comun pe care îl avem de-a lungul acestor negocieri de a avea o bună cooperare uh, în această etapă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Bârniaci. Acum îi dăm cuvântul doamnei von der Leyen. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. President. Honorable members, Mulțumesc, domnule președinte, onorați membri. Cu doar două săptămâni în urmă ne-am luat rămas bun de la colegii britanici, cântând un cântec emoționant. A fost o clipă încărcată de emoție puternică, sărbătorind cumva vremurile bune de odinioară. Și mulțumim, vă mulțumesc tuturor pentru acest gest minunat. De atunci încoace ne-am orientat uh, reflecția spre viitorul relației noastre cu Regatul Unit și negocierile demarează acum și demarează din partea noastră cu o ambiție considerabilă. Pentru că nimeni n-ar accepta altceva. La începutul lunii, domnul Johnson la Greenwich a spus Regatul Unit va fi, citez, un campion global în materie de liber schimb. Asta ne bucură enorm ne bucură enorm, pentru că în prezent sistemul de schimburi comerciale bazate pe reguli este ținta unor atacuri și avem nevoie de sprijin internațional pentru a întări acest sistem și pentru a-l face mai echitabil. Pentru asta, la urmărilor, au ruptat europenii de ani de zile. Un comerț deschis și echitabil. Pentru că ce înseamnă un acord de liber schimb? Ce aduce un acord de liber schimb? Un acord de liber schimb înlocuiește incertitudine cu un set stabil de reguli. Creează piețe noi pentru IMM-uri. Acordurile de liber schimb trebuie să lucreze în folosul cetățenilor. Această logică se regăsește în spatele acordurilor de liber schimb pe care le are Uniunea Europeană cu Canada și Japonia, de exemplu nu duc doar la o creștere a volumului schimburilor comerciale. Sigur, realizează acest lucru, dar nu numai, pentru că în același timp aceste acorduri presupun o ridicare a standardelor vizând chestiuni de la dreptul muncii, legislația muncii, la legislația de mediu și de aceea suntem mândri de aceste acorduri de liber schimb. Întrebați și pe partenerii noștri japonezi sau canadieni. Ei se bucură că împreună încercăm să creăm o rețea globală de schimburi comerciale echitabile. Ei se bucură că pot fi în această încercare alături de noi pentru că dimensiunea contează. Noi avem o piață de 440 de milioane de consumatori. În esență, asta dorim de la acordul de liber schimb cu Regatul Unit. Când am uh, semnat declarația politică, cu Regatul Unit, am spus că ne dorim tarife zero și cote zero pentru toate bunurile. Un lucru pe care nu l-am oferit niciodată altcuiva. Un nou model de schimburi comerciale, ambiții remarcabile în materie de acces la piața unică, însă acest lucru presupune că se va garanta o concurență loială și se va garanta protejarea standardelor în materie de legislație, a muncii și de mediu, pentru ca să operăm cu toții în condiții echitabile. Suntem gata să discutăm orice model posibil de acord de liber schimb. Însă, oricare ar fi modelul ales, un numitor comun va exista – acest acord va presupune nu doar drepturi, ci și obligații pentru ambele părți. Să ne uităm la acordul cu Canada. E modelul menționat chiar de domnul prim-ministru uh, Boris Johnson. Sigur, acordul nostru cu Canada elimină tarifele la o categorie numeroase de produse, dar nu la toate. Acordul cu Canada în același timp eliberează și majoritatea cotelor, dar nu toate. Există cote la carnea de porc, de exemplu, la carnea de vită, de exemplu. Și, în plus, avem standarde proprii care trebuie respectate. Ca să fiu sinceră, am fost uh, surprinsă să-l aud pe domnul prim-ministru al Regatului Unit vorbind de modelul australian. Fără îndoială, Australia e un partener solid care vede lucrurile ca și noi, din multe puncte de vedere, dar Uniunea Europeană nu are un acord comercial cu Australia. Relațiile noastre cu Australia se desfășoară în baza regulilor Organizației Mondiale a, a Comerțului și dacă britanicii doresc așa ceva foarte bine, însă suntem în etapa în care tocmai am decis împreună cu omologii noștri australieni că ar fi cazul să începem să negociem un acord de liber schimb. Sigur, Regatul Unit uh, poate să aibă ambiții mai modeste, dar cred că nu, nu, nu ar fi oportun așa ceva. Discursul domnului prim-ministru de la Greenwich a fost un mesaj încurajator. Dânsul a trecut în revistă realizările britanice în materie de protecție socială, combaterea schimbărilor de climă, regulile concurenței și felicit Regatul Unit pentru aceste realizări nu este momentul să diluăm legislația muncii sau să avem o poziție ambiguă vis-a-vis de situația ecologică, situația mediului înconjurător. Am auzit uh, uh, cuvinte ambițioase în discursul domnului Johnson, pe salariul minim, pe concediile parentale. Din acest punct de vedere suntem aliați. Ambiție când e vorba de reducerea emisiilor de carbon. Ideea de a garanta condiții echitabile, concurențiale pentru companiile noastre. Și noi dorim exact același lucru. Haideți atunci să pornim de la această bază, să asigurăm o concurență dinamică în avantajul ambelor părți. Prietenilor britanici le spun, este interesul nostru comun să avem așa ceva și dacă realizăm așa ceva, ne vom respecta propriile valori, deschiderea, echitatea justiția socială, liberul schimb. Acestea sunt valori perene, nu temporare. Vă mulțumesc pentru atenție, am creat echipa de negociere, sunt gata să treacă la treabă, suntem în bloc starturi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. Dau acum cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Începem cu Partidul Popular European, domnul McAllister. Vă rog. Două minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor, rezoluția privind proiectul de mandat pe care o dezbatem în această dimineață reprezintă rezultatul activității unui nou grup recent creat pentru coordonare cu Marea Britanie. Aș dori să le mulțumesc celor implicați, comisiilor și grupurilor pentru contribuțiile lor într-un interval de timp deosebit de scurt. După părerea mea, rezultatul este unul bun, echilibrat, o rezoluție foarte bună prezentată la doar 9 zile după ce Michel Barnier a prezentat proiectul de mandat al Comisiei. Rezoluția noastră include analize referitoare la mandat și la arhitectura viitoarei relații. Dați-mi voi să pun accentul pe trei principii de importanță deosebită. În primul rând, integritatea și funcționarea corectă a pieței noastre interne, a Uniunii Vamale și cele patru libertăți trebuie menținute. În al doilea rând, un stat terț nu poate beneficia de aceleași drepturi și avantaje ca un stat membru al Uniunii. Și în al treilea rând, condiții echitabile pentru toată lumea reprezintă o premiză absolută pentru orice acord viitor. Nu vom intra într-o concurență, într-o spirală descendentă. După cum a scos în evidență Ursula von der Leyen, împreună cu prietenii noștri britanici ar trebui să vizăm un parteneriat care să depășească comerțul și să includă totul de la acțiuni privind protecția mediului înconjurător, pescuit, transport, spațiu, servicii financiare până la securitate. Suntem gata să elaborăm un nou parteneriat cu zero contingente vamale, zero dumping, însă un acord de liber schimb cu Marea Britanie nu va însemna automat un comerț fără bariere. Pe lângă negocierile referitoare la viitoarele relații, punerea în aplicare a acordului de retragere este deosebit de important pentru că vizează drepturile cetățenilor, obligațiile uh, financiare, printre altele. Negociatorul nostru șef, Michel Barnier, care beneficiază de apreciere de-a lungul tuturor liniilor partinice, a promis ca Parlamentul să fie informat pe deplin pe durata acestei proceduri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, are cuvântul doamna președinte Garcia Perez pentru grupul Socialiștilor și Democraților. Trei minute și jumătate. Yeah. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului socialist și democrat um, vreau să-i mulțumesc Comisiei Europene, mai ales echipei domnului Barnier, pentru eforturile dumnealui și dumnealor uh, de a stabili aceste orientări pentru viitoarele negocieri. Prin rezoluția acestui Parlament uh, vom transmite un mesaj uh, ferm împreună. Viitorul acestei relații va depinde de voința guvernului britanic de a accepta o aliniere la normele comunitare în ceea ce privește mediul înconjurător, fiscalitatea și altele. Cu puțin timp în urmă, Regatul Unit a devenit țară terță și a pierdut toate drepturile politice între timp. Nimic nu se va schimba, deci până la sfârșitul perioadei de tranziție avem 11 luni pentru a negocia un acord complex care să ne definească viitoarele relații și în clădirea acestei noi asocieri și acestui nou parteneriat, uh, trebuie să ne dăm seama de un lucru. <laughs> Nimic nu va uh, egala prosperitatea și beneficiile aduse de apartenența la Uniunea Europeană. Vom face tot posibilul pentru a negocia un acord integral. Însă, cu cât uh, va ridica bariere guvernul britanic, cu atât mai puțin ambițios, cu atât mai greu va fi să avem un acord ambițios. Dacă Regatul Unit vrea să fie un concurent leal și echilibrat, putem să oferim un parteneriat care să garanteze prosperitatea cetățenilor uh, pe ambele maluri ale canalului Mânecii și pentru a garanta această prosperitate suntem dispuși să oferim un acord de liber schimb ambițios fără cote tarife pentru toate bunurile care intră pe piața comună și uh, pentru servicii. Dacă aceste beneficii trebuie să se concretizeze, e nevoie și de cooperare în domeniul judiciar, în domeniul securității, apărării, de sprijin în ceea ce privește mm, scena internațională, în pescuitul, de asemenea, serviciile financiare. Însă oferta noastră nu poate să se facă așa mm, în orice situație. Uh, Regatul Unit trebuie să garanteze o concurență loială, să autorizeze accesul flotei europene în apele sale teritoriale și să-și mențină de asemenea angajamentele față de Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește respectarea sentințelor. Cerem de asemenea ca Spania să aibă ultimul cuvânt de spus la aceste negocieri cu privire la Gibraltar, așa cum a fost ratificat și în orientările Comisiei. Succesul nostru la negocieri va depinde dacă suntem în stare uh, să ne impunem uh, arma noastră cea mai bună, unitatea noastră. Comisia va fi singurul interlocutor și vom avea și o implicare a Parlamentului pentru avizul final și doar așa vom putea menține nivelul de unitate obținut până acum. Împreună am reușit să protejăm integritatea pieței unice, a pieței vamale și cele patru libertăți, inclusiv uh, libera circulație a cetățenilor. Să nu uităm că proiectul nostru se articulează pe baza unui angajament cu niște valori care sunt exact opusul valorilor manifestate de anumiți lideri britanici care se lasă ghidați de naționalism și de o falsă idee de superioritate. Acum că vorbim despre viitorul relațiilor noastre, avem obligația să apărăm principiile de democrație și libertățile fundamentale, principii care au permis ca proiectul nostru european să se mențină. Mulțumesc! Acum, în numele grupului Renew Europe, are cuvântul doamna Loazo, două minute jumătate. Regatul Unit a decis să părăsească Uniunea Europeană, noi am decis să întărim Uniunea Europeană. Aici ar fi o contradicție aparentă în ceea ce privește viitorul coopere dintre noi, dar nu nu e așa. Pentru că noi respectăm alegerea britanicilor. Ei au decis să părăsească Uniunea Europeană și să iasă de pe piața unică și din Uniunea Vamală. E o alegere radicală, dar o respectăm consecințele vor fi considerabile și vor modifica profund relația pe care o vom clădi pe viitor. O Europa puternică este și în interesul Regatului Unit. Suntem vecini, suntem aliați, suntem principalul partener economic al Londrei în materie de schimburi comerciale și de schimburi de populație. Geografia e încăpățânată, faptele concrete sunt încăpățânate și trebuie să le acceptăm așa cum sunt. Avem multe probleme de rezolvat împreună. Schimbările de climă, terorismul, atacurile cibernetice, virusul, virusii. Nu țin cont de frontiere și va trebui împreună să găsim metode de a le combate, pentru că altfel vom avea cu toții de pierdut. Suntem gata să fim parteneri de durată și fermi ai Regatului Unit, însă avem convingeri profunde proprii, convingeri la care ținem și aceste convingeri Brexitul nu le poate repune în cauză. Avem standarde ridicate de prote- în materie de protecția consumatorilor, în materie de drept, legislația muncii, în materie de protejarea dreptii private, a datelor personale ale cetățenilor noștri și în ceea ce privește în același timp protecția planetei. Nu suntem uh, dispuși să renunțăm la lucrurile pentru care ne-am luptat atâta vreme. Proiectul de mandat de negociere ilustrează aceste convingeri profunde pe care le posedăm. Propunem un parteneriat fără precedent la înălțimea aspirațiilor noastre comune, însă, în același timp, cere și din partea Regatului Unit concesii similare cu cele pe care le-au făcut alți parteneri comerciali ai Uniunii Europene. Pentru că Regatul Unit pentru noi nu e nici Japonia, nici Canada, nici Corea de Sud, nici Singapore. E o țară mai apropiată, mai interdependentă Brexitul nu poate distruge legăturile economice, culturale, umane construite în timp de secole și nici nu va reuși să distrugă arhitectura europeană. Mulțumim foarte mult din partea ID. Domnul Cofod. Er- Mulțumesc, domnule președinte. Britanicii sunt și vor rămâne prietenii noștri foarte buni, apropiați, aliați în această cooperare. Vreau o relație care să respecte decizia britanicilor de a de lua decizii pentru ei, mai ales în ceea ce privește um, persoanele cărora le permit accesul în țara lor, cât și în ceea ce privește serviciile. Ne dorim o strânsă cooperare cu britanicii. În ce privește comerțul, de pildă, este deosebit de important pentru țara mea, Danemarca, să menținem legăturile cu partenerii noștri comerciali cei mai apropiați. În Danemarca s-a um, unit um, proiectului care a precedat Uniunea Europeană tocmai pentru că dorea să beneficieze de relații comerciale mai strânse. Marea Britanie nu părăsește lumea, ci pur și simplu sistemul Uniunii Europene. Lucru de înțeles și sper să putem ajunge la un acord cu britanicii unde Brexitul să ne permită să continuăm să avem un parteneriat strâns în avantajul britanicilor și al nostru, al tuturora. O cooperare bazată pe înțelegere și pe o dorință pentru binele comun mai degrabă de federalism european care pare o nouă religie. Domnul Lamberts, pentru verzi, două minute. Dragi colegi, două fapte. În primul rând, Regatul Unit și Uniunea Europeană, din punct de vedere geografic, sunt strâns legate. Asta nu se va schimba, deci avem interesul să avem niște relații cât mai strânse și prietenești. În al doilea rând, toată lumea nu toată lumea în Marea Britanie, Marea Britanie este un naționalism englez. Uh, în Marea Britanie, UE are foarte mulți prieteni, deci pe care nu trebuie să-i lăsăm dezbeliște. În domeniul comercial, uh, ambițiile uh, noastre sunt uh, antagonice a priori, deoarece Regatul Unit refuză o aliniere reglementară, deși vrea acces pe piața comună. De aceea, cu toții va trebui să dăm dovadă de creativitate. Să vă explic la ce mă refer. În general, acordurile liber schimb sunt uh, folosite de cei care dețin capitalul, deci de, pentru a forța o scădere a nivelului de remunerare, a condițiilor de mediu, de pildă. Deci noi putem profita de ocazia acestui tratat de liber schimb pentru a face tocmai pe dos. În ziua de astăzi, legislația dintre UE și uh, Regatul Unit e perfect aliniată în domeniile de competență comunitară, dar nu în totalitate. Mă gândesc la anumite domenii, cum ar fi protecția vieții private, mă gândesc la normele sociale. Acolo, în UE, normele sunt mai ambițioase decât în Regatul Unit, însă există alte domenii unde britanicii au legi mai ambițioase, în anumite domenii ce țin de politica de mediu sau în ceea ce privește reglementarea bancară. Prin urmare, noul acord am putea fixa o regulă prin care cei doi parteneri și-ar lua angajamentul să aplice regula cea mai ambițioasă de fiecare dată. Deci, adică cea care oferă mai multă protecție pentru sănătate, pentru viața privată, pentru condițiile de muncă, pentru remunerare, regea care protejează cel mai mult mediul înconjurător și astfel am avea practic um, o ridicare a nivelului în general. Îmi veți, spune, îmi veți spune că nu s-a făcut asta niciodată, însă eu cred că mulți concetățeni își doresc un astfel de acord însă <laughs> un astfel de acord e mult departe de mandatul de negociere pe care ne pregătim să, vot, să votăm noi astăzi. Vă mulțumesc, domnul Epping, acum de la ECR, un minut și jumătate. Uniunea Europeană și Britania sunt pe cale să demareze negocieri cu un calendar extrem, extrem de strâns. În primul și în primul rând trebuie să găsim un numitor comun în materie de reglementări acceptabile dar știm foarte bine că fiecare birocrație ține la propriile reguli și din acest punct de vedere birocrația europeană seamănă cu casta mandarinilor care domina Imperiul Chinez eh, și închipuie că sunt buricul pământului, izvorul înțelepciunii. Britanicii văd lucrurile altfel. Ei încă se văd ca pe un imperiu global Vechiul imperiu nu acceptă autoritatea noului imperiu, așa că a plecat. Și ce avem de învățat? În Uniunea Europeană n-ar trebui să simțim amărăciune. Brexitul e gata, s-a făcut, trebuie să-l acceptăm. Trebuie să fim pragmatici și nu să ne agățăm cu dinții de reguli, să ne concentrăm pe interese comune și nu pe resentimente. Actualul uh, Brita- uh, convert britanic e cel mai stabil, are o majoritate solidă, garantată pe 5 ani. Ce alt stat european se poate lăuda cu așa ceva? Dar să nu uităm de vechea regulă, divide et impera. A funcționat timp de secole, dar acum nu mai funcționează. Și rezultate obținem doar dacă avem voința politică necesară. Această rezoluție e punctul de pornire pentru aceste negocieri. Domnule Barnier, sunteți un negociator cu experiență. Sper că veți putea depăși aceste mentalități pe care le-am menționat, care sunt atât de contradictorii. Vă mulțumim. Din partea GUE, Uh, Martin Șirdevan, în minut 30. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În ceea ce privește negocierile privind relațiile viitoare între Marea Britanie și Uniunea Europeană, nu e vorba doar despre viitoarele relații economice și comerciale și ce formă vor lua acestea, ci e vorba despre mult mai mult. De fapt, despre viitorul Uniunii Europene. Și vă rog, nu mă înțelegeți greșit, nu e vorba de uh, un joc final și următoarele 11 luni nu vor fi um, un final, însă vor schimba clar regulile jocului pentru că uh, vor decide dacă modelul de dezvoltare cel mai atrăgător este a rămâne în Uniunea Europeană sau din potrivă în afara acesteia pentru că, dragi colegi și colegi, aspectul cel mai interesant al Uniunii Europene nu îl reprezintă modelul economic, ci cetățenii, acei oameni, așa zis, simpli. Ei sunt cei care decid care va fi modelul cel mai atrăgător de dezvoltare. Pentru că asta am învățat, asta ne arată Brexitul. Iată de ce mandatul pe care îl acordăm trebuie să reflecte interesele populației Uniunii Europene și, ai, și a populației britanice. Grupul meu uh, salută inițiativa referitoare la preîntâmpinarea dumpingului fiscal, protecția lucrătorilor, protecția mediului, pentru că nimeni nu are nevoie de uh, un război în ceea ce privește dumpingul fiscal, pentru că vor avea de pierdut lucrătorii, e clar. Pe scurt, vrem standardele cele mai înalte, asigurarea păcii în Irlanda de Nord și controlul democratic al proiectului, al procesului de negociere. Multe alte aspecte ale mandatului însă le privim cu ochi critic în ceea ce privește um, referirea la NATO, la cooperarea între serviciile de informații. Noi vom um, reprezenta interesele cetățenilor noștri, știm că posibilitatea unui Brexit dur există în continuare și nu e în interesul nimănui. Am ascultat reprezentanții grupurilor politice, au, au acum cuvântul uh, ceilalți uh, deputați, domnul Hansen. Mulțumesc. La sfârșitul uh, perioadei de tranziție, costul Brexitului va depăși toate contribuțiile pe care le-a făcut Regatul Unit la UE în ultimii 46 de ani. Și asta nu confirmă decât convingerea tuturor celor care cred că, din punct de vedere economic, Brexitul e o nebunie. Da, regatul britanic rămâne în Europa, va fi în continuare una din economiile cele mai dinamice din vecinătatea noastră imediată și ca raportor la Comisia de Comerț Internațional spun clar că ceea ce le oferim noi Regatului Unit depășește mult tot ceea ce apare în celelalte acorduri de liber schimb încheiate până acum de UE. Vom oferi o relație cu zero contingente, cu uh, zero tarife vamale. În schimb, cerem o concurență loială pentru a evita o cursă în jos în domeniul reglemental, fiscal, de mediu sau social. Ceea ce în jargonul nostru numim level playing field uh, trebuie să se impună și uh, în faza de negociere avem nevoie și de un arbitru care să fie la înălțimea sarcinii. Și pentru Parlament Uh, credem că uh, în ceea ce privește drepturile, instanța finală trebuie să fie Curtea Europeană de Justiție. E clar că nimic nu poate fi la fel ca apartenența la piața unică, însă să nu uităm că ambiția acestui acord va depinde de asemenea și de calendarul impus de um, omologul nostru britanic. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum țin să vă salut pe toți uh, și să îi salut și pe toți eurodeputații. Are cuvântul domnul Silva. Discutăm aici o rezoluție extrem de importantă privind mandatul de negociere a acordului dintre Regatul Unit și Marea Britanie. Sută și ceva de aliniate, sute de pagini, dar cea mai importantă pagină e prima pagină unde apar semnăturile conducătorilor grupurilor politice din acest Parlament care ne arată că o mare majoritate sprijină această rezoluție, arată cât suntem de uniți atunci când e vorba de a apăra interesele noastre comune și viziunea noastră comună. Și facem un apel la statele membre să facă și ele același lucru, să refuze orice negociere bilaterală în această etapă, și să rămână unite ca un singur bloc alături de comisie, alături de domnul Barnier, singurul nostru negociator. Știm foarte bine ce ne dorim. Ne dorim un parteneriat strategic, politic, economic. Însă, în același timp, trebuie să spunem răspicat că dorim concurență loială, dorim condiții echitabile și nicio renunțare la standardele europene în materie de legislație a muncii, de protecția consumatorilor și siguranța alimentară. Au existat uh, voci care au, uh, din partea guvernului britanic, care au refuzat aceste premize. Însă, trebuie să ne gândim foarte bine la care ar putea fi consecințele în materie de acces britanic pe piețele europene. Și am să închei spunându-vă că primul pilon al viitoarei relații economice cu Regatul Unit a fost deja decis, acordul de retragere. E vorba de Irlanda de Nord. Alinierea Irlandei de Nord și controle la frontieră în Marea Irlandei. Sperăm să avem un nou acord în viitor, în același timp trebuie să ne asigurăm că se respectă cu sfințenie ce se spune în acordul actual. Mulțumim foarte mult! Din partea Renew, domnul Peterson. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o zi tristă când o țară așa de mare hotărăște să plece. E trist pentru ei și trist pentru noi. Pe de altă parte, e cât se poate de bine faptul că rezoluția pe care o negociem astăzi aici e atât de amplă și beneficiază de sprijinul unei majorități atât de importante din Parlamentul European transmite un mesaj clar că noi aici în Parlamentul European ne dorim reguli clare pentru cooperarea viitoare, condiții echitabile. De ce? Pentru că nu e deloc bine dacă concurăm uh, cu standarde reduse în ceea ce privește protecția mediului, protecția acordată lucrătorilor, dacă trebuie să concurăm pentru impozite cât mai reduse și nu va funcționa dacă Marea Britanie așteaptă acces de plin pe piața internă fără a respecta în același timp regulile pe care le aplicăm. Aici nu trebuie să um, punem în pericol piața internă a Uniunii Europene, este bijuteria coroanei pe care trebuie să o apărăm cu multă grijă va fi cu siguranță o provocare importantă la capitolul pescuit. Sunt multe locuri de muncă aici în joc, mulți oameni depind de acest domeniu pentru a-și câștiga existența. Iată de ce este important ca viitoarele negocieri să nu fie privite separat, uh, izolate de negocierile generale. Negocierile se vor derula pe acest fundal destul de trist, însă este important să lansăm un uh, parteneriat important pentru avantajele tuturora. Are cuvântul domnul Bain pentru idee. Da, într-adevăr trebuie să avem o relație privilegiată cu Regatul Unit. Da, avem un nivel de trai similar, o civilizație în comun. Însă asta nu înseamnă că trebuie să cedăm în toate privințele, domnule Barnier. Acum câteva zile ați propus să eliminați toate drepturile vamale și toate contingentele la bunurile schimbate cu continentul. Practic, un acord de liber schimb și Filip Lambert s-a făcut aceeași propunere. Încheiați acordul liber schimb cu toată lumea, o veți face cu Vietnamul, însă nu suportați că Regatul Unit nu mai face parte din Uniunea Vamală. E o țară terță acum, trebuie să vă dați seama de asta. Riscul ar fi să transformăm din Regatul Unit o poartă din intrare pentru bunuri care vin din toată lumea și care nu respectă normele noastre și sunt de calitate proastă. Prioritatea este să ne protejăm propriile noastre interese ale pescarilor francezi, de pildă, care uh, își realizează 30% din uh, cifra de afaceri în apele britanice, 70% din exporturile Regatului sunt către UE. Iată ce pârghie enorm avem noi la negocierile acestea pentru a, a avea noi de câștigat. Știu că nu sunteți de acord cu asta, însă ar trebui să ne inspirați din asta. Consumatorii noștri, pescarii noștri au dreptul la protecția pe care dumneavoastră le nu vreți să le oferiți. Deci Brexitul e poate ocazia să schimbăm lucrurile acum. Vă mulțumesc! Acum, doamna Reintke de la Verzi. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Ca să fiu sinceră, pentru mine un moment cu totul special. Pentru prima dată discutăm Brexitul fără ca în sală să fie prezenți colegii britanici. Deja mi-e dor de ei și încă o dată ne dăm seama ce tristă este realitatea Brexitului. Am avut plăcerea și onoarea de a studia în anul Erasmus, în Edinburgh, în Scoția. Când mă duc acolo și acum mă simt ca acasă. Acestea sunt legăturile pe care trebuie să le păstrăm vii și pe viitor. Relațiile economice comerciale vor juca un rol esențial în viitor, dar dacă vrem să avem o relație bazată pe un fundament solid, trebuie să nu scăpăm din vedere și alte aspecte și de aceea Trebuie să ne asigurăm că Regatul Unit continuă să participe la Erasmus. Tinerii au votat împotriva Brexitului și ar fi o greșeală să-i privăm de această oportunitate extraordinară de care am beneficiat eu și alte milioane de elevi și studenți înainte de Brexit. Dacă vrem o relație solidă, trebuie să, să milităm pentru un Erasmus solid cu participare britanică, să păstrăm această punte care să asigure întoarcerea Regatului Unit. Mulțumim din partea ECR, domnul Krasnodebski. Dziękuję bardzo. Proiect Mulțumesc foarte mult. Acest proiect de rezoluție include multe idei pertinente și cred că grupul ECR poate sprijini acest proiect. Ne îngrijorează negocierile, argumentele care sunt uh, schimbate între Bruxelles și Marea Britanie. Bineînțeles, un stat terț nu poate beneficia de aceleași drepturi ca un stat membru al Uniunii, însă Marea Britanie nu e un stat terț ca oricare altul, este un stat care rămâne european, are legături cu restul Europei datorită istoriei, economiei, cooperării în diferite domenii. În ceasurile cele mai negurate ale istoriei europene, în al doilea război mondial, Marea Britanie a apărat, uh, dând dovadă de eroism, valorile europene. Este important uh, să ne asigurăm că și de o parte și de alta canalului mânecii relațiile noastre sunt cele mai bune posibile. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Vigianueva Ruiz pentru GUE. La... Mulțumesc ieșirea Regatului Unit uh, ne oferă ocazia de a învăța de pe urma erorilor comise și pentru a nu le mai comite. Discursul care incită la un uh, nesiguranța, e bine, din cauza asta s-a ajuns aici. Spațiul european trebuie să fie un proiect uh, care să se bazeze pe speranță, dar noi nu putem apăra în continuare acest proiect care îi face pe, ce, pe un cetățeni să vrea să iasă din această Uniune Europeană. Acum, să nu uităm cetățenii uh, europeni care trăiesc în Uniunea Europeană, printre care vreo 400.000 de spanioli. Ne îngrijorează situația celor 15.000 de persoane care zilnic uh, trec granița către Gibraltar, lucrători, și acest vi viitorul lor este nesigur. Trebuie să combatem dumpingul fiscal. Nu suntem de acord cu o mare parte din ce apare în acest mandat, în domeniul politicii extern, în domeniul apărării. Noi credem că trebuie să se schimbe orientările, să anticipăm mult mai mult conflictele și să nu ne gândim doar la impunerea de sancțiuni, deoarece cetățenii ar trebui să le plătească. De aceea, grupul nostru GUE se va lupta pentru a apăra drepturile cetățenilor, drepturile de protecție al mediului în sectorul primar, în agricultură, în sectorul creșterii de animale. Vrem să evităm ca aceste sectoare să devină o monedă de schimb pentru uh, uh, alte interese. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Taini de la PP. Terimo Mulțumesc, doamnă președinte. Textul pe care îl vom vota urmărește să consolideze unitatea între cele 27 state membre și să îi ofere mandatul adecvat lui Michel Barnier pentru a apăra interesele noastre în timpul negocierilor, înainte de toate interesele legate de apărarea pieței interne, pentru că Marea Britanie nu poate pătrunde pe această piață ca un cal troian fără a respecta regulile aferente. Asta pentru a proteja în acest fel cetățenii și întreprinderile. Sănătatea cetățenilor europeni trebuie de asemenea să fie apărată, asigurându-ne că nu vor intra pe piață produse agroalimentare care nu respectă standardele noastre sau uh, reprezintă o concurență neloială, pentru că noi suntem italieni și vrem să mâncăm parmigiano, nu parmezan. Și cred că toți cetățenii europeni doresc să mănânce parmigiano. În același timp, uh, să asigurăm uh, posibilitatea de a folosi documente pe hârtie, nu doar documente online, ca să nu mai vorbim de apărarea unor sectoare importante, precum pescuitul, spațiu, energie, ca să nu mai uh, amintim și asigurarea păcii în Irlanda uh, și apărarea intereselor cetățenilor din Gibraltar. Pe scurt, trebuie să uh, evităm uh, ca Marea Britanie să uh, se transforme într-un stat care nu respectă normele Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește uh, se transforme într-un al doilea Singapore. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Bernd Lange pentru Socialiști și Democrații. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Această rezoluție arată că suntem gata să negociem. Și cred că putem să reușim acest lucru, să organizăm un acord în 9 luni, pentru că situația e un pic diferită, dragi colegi. De obicei avem doi parteneri diferiți care se îndreaptă într-un fel sau altul, unul înspre celălalt, se pun de acord asupra unor standarde comune sau recunosc standarde. Acum avem un sistem harmonizat și trebuie să decidem cât de mult vrem să ne îndepărtăm. Poate că e ceva mai comod decât în cadrul altor negocieri pilonii unei negocieri obișnuite trebuie luate, trebuie luați întotdeauna în calcul. Într-adevăr, eh, comerțul liber fără contingente tarifare trebuie luat în calcul. Eh, e bine că să, să ne asigurăm că produsele care vin din Marea Britanie în piața europeană sunt într-adevăr produse britanice și nu produse din alte țări care vin prin Marea Britanie în Uniunea Europeană. În altele rând e vorba de standardele uh, serviciilor. Um, aici avem reguli clare în ceea ce privește protecția consumatorilor, în ceea ce privește um, standarde de sănătate, standardele fitosanitare care uh, foarte clar uh, trebuie să rămână neatinse. Cred că și aici e ușor să ne punem de acord și cred că cea de-a treia întrebare, cel de-al treilea pilon al negocierilor va fi cel mai complicat, pentru că există, bineînțeles, reguli care vor trebui să fie discutate referitoare la comerț, pentru a nu exista distorsiune ale concurenței, de pildă în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, condiții echitabile, condiții egale de mediu, în ce privește standardele de mediu, în ceea ce privește subvențiile acordate, foarte important, și problema unui uh, sistem armonizat de impozitare, pentru că, în caz contrar, cu siguranță vor apărea distorsiuni ale comerțului. Ori dacă vor apărea aceste distorsiuni, vom fi nevoiți să introducem contingente tarifare pentru a elimina aceste dezechilibre. Nu putem accepta să existe, dincolo de canalul Mânecii, o insulă unde se practică dumpingul. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Garicano pentru Renew. Uh, Mr. Bernier, for, for your work and your words. Mulțumim foarte mult, domnule Barnier, pentru cele făcute de noastră. În momentul în care, iată, pregătim o nouă etapă în relația cu Regatul Unit, cred că trebuie să transmitem un mesaj clar Regatului Unit. Acest Parlament nu va permite Regatului Unit să devină un paradis fiscal sau o spălătorie de bani poziționată imediat în vecinătatea Europei. Uitați-vă la alinatul 21 din rezoluție. Avem toată convingerea că Regatul Unit trebuie să respecte standardele în materie de fiscalitate și de legislație împotriva spălării de bani, cum ar fi transparența fiscală, schimbul de informații fiscale și măsuri de eliminare a eluderii fiscale. Asta se aplică și teritoriilor britanice. Țineți minte, Bermuda, insule Cayman, Gibraltar, insule Virgine, dependențele coroanei, insule care nu impozitează depunerile corporatiste și așa mai departe. E o chestiune existențială pentru Europa aceasta. Dacă permiteți eludarea taxelor și spălarea de bani în coasta Europei, puneți în pericol modul nostru de viață. Aceasta trebuie să fie probabil prioritatea numărul 1 pe parcursul negocierilor. Din partea ID, domnul Campomenosi. Mulțumesc, doamnă președinte. Câtă fățărnicie văd eu aici? Bineînțeles, rezoluția de mâine e un text uh, care poate e bine elaborat, însă în hemiciclul nostru la Bruxelles, care ne-am uh, unit acum câteva săptămâni și când mulți dintre dumneavoastră vărsați aici uh, lacrimi, nu știu, parcă văd o atitudine schizofrenică, chiar din cuvintele folosite de doamna von der Leyen, care în continuare uh, îi numește prieteni, prieteni pe cei pe care ați încercat să tot umiliți timp de trei ani. Da, trei ani pierduți. Am fi putut merge mult înainte dacă cineva nu s-ar fi prefăcut că de fapt n-a avut să se loc Brexit-ul, că cetățenii britanici se înșelaseră pur și simplu. Da, vorbim astăzi despre standarde, însă mâine veți vota o ța- un acord uh, comercial uh, cu o țară asiatică care e mult departe de standardele britanicilor. Da, ce se va întâmpla și cu Statele Unite ale Americii? Trebuie să-i ascultăm de asemenea pe producătorii noștri care exportă mult în Regatul Unic. Timpul pierdut le face rău lor și e răspunderea dumneavoastră. Vă mulțumesc că acum are cuvântul domnul Burjoa de la ECR un minut. Collega's, het is nu aan de commissie om eh, snel te handelen, om vernuft. Mulțumesc. Comisia Europeană acum trebuie să acționeze rapid și, de asemenea, să acționeze uh, inteligent și de bace în mod pragmatic pentru a ajunge la un acord cu un mandat atât de uh, general și de amplu pe care îl va primi. Avem încredere de plin în Michel Barnier, care practic până acum a făcut totul, uh, să zicem așa, fără niciun cusur. Deci avem nevoie de uh, un acord care să respecte liniile noastre roșii. Deci condiții echitabile, integritatea acordului și, bineînțeles, previzibilitate și securitate. Mă gândesc la pescuit, la apărare și aș putea cita multe alte exemple. Comisia Europeană acum trebuie de asemenea să se pronunțe în ceea ce privește forma de cooperare cu Regatul Unit în domeniul energetic în Marea Nordului. Dacă se întrerupe acea cooperare, ar fi o eroare enormă. Trebuie să colaborăm pentru economia albastră, deoarece secolul 21 va fi secolul oceanelor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Scholz de la GUE. Mulțumesc, doamnă președinte. Știm cu toții că există multe și importante aspecte ale relației noastre cu Marea Britanie care trebuie reglementate acum. Aceasta este misiunea noastră pe care ne-au uh, acordat-o cetățenii noștri, atât din punct de vedere social cât și economic, cultural. Iată de ce e mai puțin vorba de un acord de liber schimb, cât mai degrabă de relații echitabile și inclusive la nivel comercial. Mi se pare important să reglementăm toate într-un acord de asociere, așa cum s-a făcut și în cazul TTIP, în ceea ce privește cooperarea armatei, în ceea ce privește energie, în ceea ce privește cooperarea forțelor de asigurare a ordinei sau în sectorul aviației. Toate acestea nu trebuie eliminate de sub uh, controlul Parlamentului. Iată de ce fac apel la Consiliu să dea dovadă de transparență și să apere principii democratice. Salut abordarea Comisiei de a ancora obiectivele de dezvoltare durabilă, obiectivele acordului de la Paris, obiectivele convențiilor um, Organizației Internaționale a Muncii. Să nu uităm așadar uh, de aceste principii pe care să, să nu le sacrificăm um, în uh, favoarea încheierii unui acord comercial. Are cuvântul domnul González Pons pentru PP. Mulțumesc, doamnă președinte. Când cineva organizează un Brexit, o face pentru a pleca, nu pentru a rămâne în alt fel. Regatul Unit nu poate avea mai multe beneficii ieșind. <laughs> Uh, au trecut trei ani și am tot regretat că ei pleacă. Acum nu ar trebui să ne lăsăm încetoșați de nostalgia plecării noi. Sunt o țară terță, vom negocia dur așa cum facem cu orice star terț și ne vom uh, apăra, vom apăra decolonizarea Gibraltarului. Nu vrem să devină un paradis fiscal și nici să rămână un paradis fiscal. Ne vom apăra pescarii noștri care zi de zi practic își pun în pericol viața pentru a-și câștiga traiul. Ne vom apăra agricultorii, trebuie să ne apărăm produsele noastre. Dacă politicienii britanici au dorit să devină o țară terță, trebuie să-i tratăm ca atare la aceste negocieri drept țară terță. Regatul Unit a ieșit din noi să nu permitem să devină un nou Singapore aici la ușile Europei. I'm sorry, Mr. Pat- Îmi pare rău, domnule Petersen. Cred că v-ați lăsat lumina de la telefon aprinsă. Very quickly. Limited. Thank you. Anterna de la telefon. Acum are cuvântul domnul Pițula de la Grupul Socialist și Democrat. Uh, un minut. Hola. Evropski parlament mora jasno predstaviti svoje prioritete o budućim odnosima s Ujedinjenim Kraljevinom. Vă mulțumesc. Cred că trebuie să prezentăm foarte clar prioritățile pentru viitoarea relație cu Marea Britanie. Putem oare ajunge la un acord până la finele anului și ce fel de acord? Pentru că e clar că o țară terță nu poate să se bucure de aceleași drepturi ca un stat membru și trebuie să asigurăm respectarea celor patru libertăți fundamentale. Bunăstarea cetățenilor europeni este cât se poate de important, mai ales în ceea ce privește politica externă și domeniul apărării. Sper că Marea Britanie va rămâne în NATO și în, la Consiliul um, ONU și acolo va continua să apere valorile noastre, mai ales uh, în ce privește acordul cu Iranul. Sper că va apăra valorile acestui acord și nu uh, va promova impunerea unor sancțiuni. Sper că Uniunea Europeană și Marea Britanie vor reuși să ajungă la o bună înțelegere. Le mulțumesc uh, colegilor care au participat în acești ani la acest proces legislativ care a dus la îmbunătățirea standardelor de viață pentru cetățenii noștri. E timpul să punem bazele viitoare relații cu prietenii noștri britanici, așa că haideți să vedem care sunt interesele noastre comune și cum le-am putea sluji. Să nu uităm doar la lucrurile care ne despart, care ne divid. De aceea doresc un acord ambițios cu condiții echitabile. Sigur, o țară terță nu poate beneficia de aceleași lucruri ca și un stat membru, iar deschiderea piețelor noastre trebuie să coincidă cu voința britanică de a respecta standardele europene. Este esențial ca Uniunea Europeană să rămână unită cu adevărat. Trebuie să ne păstrăm standardele ridicate cu reguli în materie de ajutor de stat și de concurență. Îmi pare rău că Brexitul s-a întâmplat și o să-mi pară întotdeauna rău, dar acum e timpul să mergem mai departe spre o nouă relație. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul David, din partea ID. Vážená paní předsedající, obávám se, že velmi mnoho nadšenců. Vă mulțumesc, domnule, doamnă președinte. Mă tem că atât de mulți entuziași pentru Europa fără, fără frontieră dau dovadă de mult prea mult entuziasm, însă nu s-a vorbit deloc de autonomia Marii Britanie aici, pentru că Marea Britanie este membru al OMC și Europa nu poate impune obstacole Mă refer aici de pildă la transport, la agricultură. În vremurile uh, serviciilor bancare pe internet nu putem impune obstacole băncilor din Marea Britanie, pentru că în acest fel uh, repercusiunile pe piața financiară ar putea să aibă un efect negativ asupra uh, Uh, Uniunii Europene, de altfel și Federația Rusă a ajuns la autonomie după doar 2 ani. Nu putem să uh, intervenim împotriva Marii Britanii pentru că mai uh, ar, am face un uh, deserviciu Marii Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul președinte. Dragi colegi, s-a terminat cu circul ieșirii regatului din clubul comunitar. Acum trebuie să ne punem pe treabă și să încheiem acorduri comerciale care să garanteze drepturile cetățenilor noștri, cum ar fi dreptul de a pescui în apele britanice pentru pescarii din Spania sau uh, dreptul comerciale care să asigură o concurență liberă pentru produsele comerciale, dar și trebuie să cooperăm în domeniul securității și în domeniul judiciar, să fim puternici la negocieri, însă să fim la fel de fermi ca și în cazul altor țări cu care încheiem acorduri comerciale și în această privință e momentul oportun să punem capăt procesului de decolonizare mare din Gibraltar, să împiedicăm ca această colonie britanică de pe teritoriul național spaniol să fie în continuare un parazit pentru economia Spaniei cu practici fiscale neloiale. Sub umbrela UE, Gibraltarul a ajuns să fie o bază de spălare de bani bani eh, din activitățile criminale. Îi solicităm comisiei să facă tot posibilul pentru a pune capăt acestei, eh, pentru a decoloniza acest teritoriu. Știm că e guvernul și Spania, însă partenerii loiali din acest club trebuie să colaboreze și ei și să ne respecte demnitatea națiunii noastre spaniole. Vă mulțumesc! Long, Danuta Hübner, képviselő asszony az Európai Néppárt. Cum are cuvântul doamna Hübner de la PP? Uh, just a second, just a second I'm sorry, but... O clipă, îmi pare rău. Nu l-am văzut în sală pe domnul Flanagan. Hello, that's all. I'm sorry, at the catch the eye, I'll give you the floor. Dumneavoastră vă voi da cuvântul la um, intervențiile spontane la sfârșit. Of course. Doamnă Hübner, aveți cuvântul dumneavoastră. Second chance. I would like on financial services în ceea ce privește serviciile financiare, acestea sunt esențiale pentru viitoarea noastră relație cu Regatul Unit. Știm că un acord de liber schimb nu va spune foarte multe despre serviciile financiare, se va referi doar la uh, mecanismele prudențiale. Însă, aici vorbim de piața unică și clar va exista un mecanism de echivalență care va oferi fundamentele acestei relații. Doar în câteva luni, Comisia va trebui să ia aceste decizii de echivalare, iar sectorul financiar trebuie să înțeleagă foarte bine că nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a se adapta la viitoarele realități. După cum s-a spus deja, dacă vrem un cadru valabil de echivalare în ceea ce privește relația noastră în domeniul serviciilor financiare, această echivalență este o politică, un instrument unilateral discreționar. Dacă vrem să funcționează, avem nevoie de o cooperare reală cu autoritățile de reglementare din Regatul Unit dacă vrem să-i protejăm pe investitori, dacă vrem să protejăm consumatorii și să asigurăm condiții echitabile de funcționare. Să Parlamentul nu trebuie să uite că dacă ne dorim o relație ambițioasă și de succes cu Regatul Unit în domeniul serviciilor financiare, este datoria noastră să definitivăm Uniunea Bancară și să creăm o Uniune a piețelor de capital. Noi vom păstra autonomia de supervizare, dar și regatul unii dorește prerogative similare și fost uh, guvernator al băncii uh, uh, Angliei a spus că ei nu vor prelua reguli de la nimeni altcineva. Deci haideți să fim atenți la acest sector și să reducem potențialele riscuri sistemice. Mulțumim. Urmează domnul De Castro din partea socialiștilor. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule negociator șef Barnier. Da, am dat una din paginile cele mai întunecate din istoria Uniunii Europene, deci trebuie să facem tot posibilul pentru a le garanta cetățenilor noștri rezultatele obținute în 45 de ani de integrare europeană. Trebuie să protejăm legăturile noastre cu Regatul Uniei și să ne bazăm pe principiul echității sociale, de mediu și pe concurența loială. Prin urmare, e nevoie de un acord ambițios care să oblige Regatul Unit să respecte standardele noastre de producție și de securanță alimentară și care să evite riscul ca accesul pe piața unică a produselor uh, din uh, Marea Britanie să fie un cal troian pentru produse care ar pune în pericol sănătatea consumatorilor și uh, viabilitatea economică ale companiilor noastre următoarele noastre relații trebuie să țină cont și de faptul că avem un patrimoniu cultural comun, printre care Eh, putem menționa producția agroalimentară de calitate. De aceea, produsele noastre de excelență trebuie să fie la fel de bine protejate ca acum. Pe aceste principii ne bazăm când spunem că după Brexit nu va fi uh, un gol, un vid, ci o Europa mai puternică și mai viabilă, pregătită să-și apere cetățenii. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Andrews. President. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată, este prima